nicio obiectă, deci această desemnare este uh, aprobată. Poziția comisiei uh, ne-a fost uh, ne-a parvenit. Titlul va fi publicat în procesul verbal al acestei reuniuni. Trei uh, luni încep să curgă de mâine acest termen. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi situația din Thailanda. Dau cuvântul autorul, autorilor propunerilor de uh, rezoluție. Începem cu doamna Veronic de Kaiser. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Uh,